Declar deschisă ședința întreruptă pe 12 septembrie în Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă rog, chiar de la început, să păstrăm un moment de reculegere și când vă rog acest lucru, Colegii o să fie liniștiți uh, timp de un minut în această plenară. O să fie liniște în această plenară, liniște totală. Dar în liniștea din acest uh, plenară, din această sală, se amestecă și strigăte, strigăte de copii, urlete care văd copii care își văd părinții înnecați, strigăte de părinți care nu-și pot uh, salva copiii. Urlete din partea unor uh, persoane care s-au uh, trezit în mijlocul unui lac unde văd deja în larg un continent, un continent la care, în care își puseseră speranțe și uh, credeau că o să reușească să găsească un cămin acolo. E vorba de urletele unor persoane care, cu puțin înainte să ajungă pe coasta Europei, și-au pierdut viețile. În acest context discutăm mai mult despre cifre, discutăm cine primește câți refugiați, de obicei. Discutăm în acest context și despre bani, cât costă să-i primim. Discutăm în acest context despre aliniate, rigide. Și tot în acest context discutăm despre o situație care mie îmi venea să nu o cred, pur și simplu, că persoane care încearcă să salveze oamenii într-o astfel de situație trebuie să se lase acuzați după aceea pentru ajutorare la um, migrație ilegală. Discutăm despre cel mai bogat continent din lume, de fapt, cel mai sigur. Sigur că pe acest continent bogăția însă nu este repartizată echitabil, asta o știm cu toții, dar noi cetățenii din statele membre în Uniunea Europeană, suntem apoi uh, destul de bogați, dacă ne uităm față de la regiunile din care vin acești refugiați, cu toții. Pentru că unii trebuie să fugă de sărăcie, de oroare pentru a găsi aici adăpostul. Față de aceste persoane, noi cu toții suntem bogați și suntem puternici. Având în vedere această tragedie, nu aș vrea de data aceasta să vorbesc despre alineate, ci despre puterea noastră și despre bogăția europeană pe care, în ciuda dificultăților pe care le întâlnim noi, trebuie să le împărțim cu alții. Trebuie să avem obligația să le oferim persoanelor care vin la noi să se adăpostească pe continentul nostru, să poată să beneficieze de aceste ajutoare. Sper că acest moment de reculegere pe care îl adresăm uh, victimelor tragediei de la Lampedusa să aducă cu sine un, o schimbare de macaz, un moment crucial în politica Uniunii Europene în această privință. Vă mulțumesc.